So um, I'm going to start. Dragi colegi, vreau să încep. Această reuniune este transmisă prin internet. Mulțumesc foarte mult că sunteți aici, nu într-un număr foarte mare, dar sunt convinsă că ni se vor alătura și alții. Subiectul este platforma pentru interesul public din uh, directiva cu privire la serviciile universale pentru a înțelege mai bine cum funcționează uh, agenția ENISA în acest sector. Bun venit lui Udro Umbrecht, care este director executiv um, și care astăzi se află alături de noi. Poate că nu vă dați seama cât timp vorbim noi, de fapt, despre dumneavoastră în acest parlament, pentru că activitatea pe rețele și uh, siguranța rețelelor este un subiect care ne interesează foarte mult. Este o situație într-o continuă schimbare. Andreas, tocmai am anunțat uh, preștinția luxemburgheză că vom încerca să găsim soluții, dar le-am spus și să, ma, să fii atenți la liniile roșii care sunt marcate ca atare în trialog. Avem un raport foarte util pe care Peter de la secretariat din l-a pregătit ca o notă informativă. Deci nu știu, l-ați văzut sau nu? Îl... L-am uh, arătat și camerei, pentru că, după cum vă spuneam, această reuniune este transmisă pe internet. Udo, prezentare? Știu că ai adus o prezentare și apoi întrebări și răspunsuri din partea membrilor. Mulțumesc! Hello. Can everyone hear me? Yes. Okay. Thank you very much for this invitation and for the introduction. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Doamnă președinte, astăzi vă voi vorbi despre o părticică din activitatea ENISA, despre conștientizare și modul în care ne relaționăm cu cetățenii. Dacă vă uitați la ce se întâmplă la nivel european, avem regulamentul de protecție a datelor care e în curs de discuții, avem directiva privind securitatea rețelor și informațiilor, curs de trialog, deci sunt regulamente esențiale care privesc activitatea ENISA. Dacă vă uitați la un cadru mai general, avem strategia publicată în 2013 și încă câteva alte elemente asupra cărora lucrăm piața, abordarea privind piața digitală unică. Deci, după cum vedeți, se întâmplă foarte multe lucruri. Și dacă e să vorbim despre siguranță în ceea ce privește IT-ul și ENISA și regulamentul nostru, e clar că aici e vorba de guvernanță, de industrie și de cetățeni. Ca să încep, majoritatea dumneavoastră deja ne cunoașteți uh, activitatea însă aș vrea să vă prezint lucrurile dintr-o perspectivă tridimensională. Avem proiecte care analizează amenințările, ă, modelurile de afaceri, deci avem mai multe proiecte anual, publicăm și studii cu recomandări. A doua parte a activității noastre. Articolul 14 se referă la statele membre. Primim cam 15 cereri din partea statelor membre. E vorba de uh, Uh, consultare, de strategii, de training și cealaltă parte activității noastre și datorită căreia sunt eu <laughs> aici astăzi, se referă la sprijinirea procesului legislativ, deci de la Comisie, Parlament, Consiliu până la faza de implementare. Deci tot ceea ce ține de implementarea directivelor și regulamentelor în statele membre. Am făcut-o în domeniul uh, notificărilor din domeniul telecomunicațiilor și sperăm ca domnul Schwab să, fie, să aibă succes și dumnealui ca raportor. Deci asta facem noi în ceea ce privește construirea de capacități în Europa. Aș vrea de asemenea să mă mai refer la un lucru care sper că se va ivi și în discuțiile noastre. Dacă ne uităm la guverne, Există anumite structuri, ministere, membri în consiliile de administrație, ofițeri de legătură. Deci când e vorba de securitatea IT, știm cu cine să vorbim în statele membre, cine sunt interlocutorii noștri. Când e vorba de industrie, lucrurile se complică. Sunt asociații, organizații de lobby, rețele industriale în anumite sectoare, însă nu există o structură precum cea guvernamentală. Și în cazul asociațiilor, în joc intră interesele afacerilor. Când e vorba de cetățeni, e și mai greu și tocmai la asta vreau să mă refer astăzi. Aș vrea să vorbesc despre o inițiativă far pe care o avem, luna uh, cibersecurității prin care încercăm să ridicăm nivelul de conștientizare a cetățenilor. E un eveniment pe care îl organizăm cu Comisia, cu asociații din statele membre, cu sprijin guvernamental și dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii 2-3 ani, vedem că toate cele 28 de state membre s-au implicat, Norvegia, Elveția din țările EFTA, de asemenea, deci asta înseamnă că, într-adevăr, ne adresăm unui public larg. Cel puțin din punct de vedere al guvernanței, încercăm deci să organizăm astfel de evenimente. În octombrie, de exemplu, mult, în multe țări, mulți cetățeni sunt implicați în aceste manifestări. Acum, provocarea constă în aduce lucrurile de la nivel european la nivel național plin multiplicarea asociațiilor care lucrează în beneficiul cetățenilor. În statele membre acum Uh, organizăm exerciții de training pentru a avea oameni pentru următoarele evenimente majore din octombrie de anul acesta. Avem chestionare, de pildă, în diferite limbi, multe în toate cele 24 de limbi oficiale cel puțin uh, avem de asemenea mult material în principale limbi, avem um, colaborări cu cercetători privați, cu uh, profesori universitari, de asemenea primim mult feedback din partea comunității, deci avem mult conținut uh, de calitate pe care vrem să-l aducem la cunoștința celor implicați. Deci o combinație de ONG-uri, de guverne, de inițiativă privată și de inițiativă din partea industriei. Până la urmă, e vorba de utilizatorul mediu și dacă ne uităm la profilul acestuia, putem spune că avem patru categorii în ziua de astăzi. În primul rând, tinerii. Unii ar spune că și copilașii de 3-4 ani acum se joacă cu tabletele înainte de a începe să scrie și să citească. Deci avem această categorie. Deci între 10 și 20 de ani, cei care sunt încă pe băncile școlii, foarte activi, însă nu prea se gândesc la importanța securității. Ceea ce e interesant e că dacă analizezi mai de aproape acest grup, vezi că sunt conștienți de riscuri din perspectivă tehnică, în ceea ce privește intimitatea, pirateria, worms și altele, însă Însă e greu să-i spui unui copil de 15 ani ce impact uh, va avea informația respectivă pe rețele sociale peste 10 ani. După aia urmează altă categorie, uh, persoanele de peste 60 de ani care devin din ce în ce mai active. Ieri am participat la un eveniment în Germania, organizat de o asociație de acolo, au publicat și în studiu, se spune că 60% din utilizatorii de mai mai în vârstă folosesc programele antivirus, de exemplu. E pozitiv. Însă, pe de altă parte, o treime din acești ulilasori nu folosesc programe de protecție. Și există și multe întrebări. Ce fac când fac o rezervare de zbor online sau când folosesc serviciile bancare online? Și între aceste două grupuri, alte două categorii interesante. Una, o categorie de persoane bine educate care folosesc uh, aceste tehnologii zilnic, la locuri de muncă, telefoane inteligente, tablete și avem de asemenea și utilizatori medii care își pun întrebări, nu au încredere neapărat în serviciile bancare, pe internet, citesc articole în presă care îi îngrijorează. Deci aceste două categorii au între 25 și 60 de ani. Atunci când e vorba de conștientizare și despre și de modul în care poți să ajungi la acești oameni. În unele state membre există instrumente în limbile uh, naționale, avem unelte pentru experți, de exemplu, sau pentru persoanele care nu sunt prea uh, educate, deci avem materiale. Anul acesta organizăm așa numitele unelte privind uh, portalul internet al intimității. Deci încercăm să conștientizăm oamenii uh, cu privire la aceste aspecte legate de dreptul la viață privată. Pentru că atunci când uh, vom avea implementat regulamentul cu privire la protecția datelor, lucrurile să fie mai clare. De asemenea, vrem să evaluăm modul în care platformele online pot fi folosite mai mult pentru a educa oamenii, pentru a-i ajuta, uh, pentru ca ei să aibă acces la aceste platforme. Deci, iată, aceasta a fost o scurtă introducere pentru a rezuma activitățile noastre. E vorba de corporații, de guverne, la nivel european, de asociații, de ONG-uri, cu inițiative private din statele membre E vorba de educație, de exemplu, cine e răspunzător pentru educație statele membre, cum putem crește eforturile în acest domeniu. De exemplu, dacă vorbim despre inițiativa privind piața digitală unică, care sunt implicațiile pentru cetățeni și cum putem folosi tot ceea ce ne oferă uh, acest lucru pentru a conștientiza mai mult populația. De asemenea, după cum spuneam, e foarte important pentru noi să atingem, să ajungem la anumite grupuri țintă de populație. Voi încheia spunându-vă că avem multe inițiative în statele membre și dacă le analizăm, avem 500 de milioane de cetățeni în Europa și dacă ne uităm la inițiative, anul trecut, cu șase luni, comisara Cruz a lansat o inițiativă o mie de persoane au accesat acel site. Nu e prea mult. Dacă e vorba de abonamente, e vorba de câteva sute de mii. Dacă e vorba de inițiative în școli, cifrele nu sunt prea minunate, nu sunt extraordinare. De aceea, pentru noi e important să ajungem la cât mai mulți oameni, să avem o diseminare a acestor informații în mai multe sectoare să ajungem și la acei oameni care nu dau click zi de zi pe site-ul organizat de noi. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Le mulțumesc și oaspeților din spatele sălii. Sunt uh, dintr-un liceu din Westminster. Deci, bine ați venit! Aici uh, suntem în Comisia pentru Protecția piese, uh, Pieței Interne și vorbim cu directorul executiv din partea Agenției pentru Securitatea Rețelor și Informațiilor. Vorbim despre activitatea desfășurată de această agenție în cele 28 de state membre pentru a construi uh, mai multă capacitate în acest domeniu. Avem aici și raportorul Andreas Vab, care are un raport privind securitatea rețelor și informațiilor. Acum, întrebări din partea sălii. Andreas, dorești să începi tu? Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, domnule Helbrecht, mulțumesc pentru această introducere extraordinară care ne arată că o instituție precum ENISA e importantă pentru piața internă clasică, dar și pentru piața internă digitală. Reprezintă uh, Uh, îndeplinește o funcție orizontală, uh, o funcție extraordinar de importantă. Andreas, întrerupe președinta, dacă vreți să ascultați engleză, puneți pe canalul 2. Și dacă vreți să ascultați în orice altă limbă, uitați-vă la cabine, vedeți ce număr uh, apare acolo și permutați. Mulțumesc. Până în alta, doamnă președinte, eu continui în germană. Da, și eu ascult în spaniolă, spune președinta glumind. Îmi cer scuze, spune Andreas Schwab. Um, ENISA are așadar o funcție extrem de importantă, este o interfață și nu trebuie subestimată această funcție prin prisma pieței digitale. Domnule Helbrecht, am două întrebări concrete către dumneavoastră. În ceea ce privește interesul public, interesul serviciului public, dumneavoastră sunteți o platformă, o punte de legătură între statele membre și furnizori, provideri. Secretariatul ne-a confirmat faptul că statele membre pot comunica prin ENISA, dar nu o fac. Puteți să ne explicați puțin care sunt motivele din perspectiva noastră pentru care statele membre încă nu au utilizat acest instrument? Apoi, în al doilea rând, în ultimele luni am tot discutat despre rolul ENISA pentru că avem directiva în ceea ce privește cibersecuritatea. ENISA, dacă această directivă va ajunge la liman într-o bună zi, va juca un rol important, pentru că va defini standardele care trebuie respectate în, la întreprinderi în așa fel încât să creăm un concept de rezistență pe termen lung. Și în acest context am o întrebare către dumneavoastră. Cum credeți că va arăta într-o bună zi acest standard? Ce vă imaginați dumneavoastră? De exemplu, datele unei întreprinderi de infrastructură critică pot fi stocate digital? în așa fel încât uh, acestea să ajungă până la urmă doar pe servere europene. De ce spun asta? Pentru că la început uh, ne imaginăm cu ușurință cum datele călătoresc pretutindeni în lume, dar până la urmă ne dăm seama că, de fapt, multe dintre aceste date ajung să fie stocate de, uh, în America, dar pe servere, până la urmă, europene. Deci, uh, ce părere aveți despre formularea standardelor pe viitor, în așa fel încât să putem garanta cibersecuritatea? Mulțumesc! Could members who want to speak signal? Președinta, vă rog frumos să-mi semnalați dacă doriți să interveniți, în așa fel încât să alcătuiesc lista. Evelyn Gebhardt. Mulțumesc, mulțumesc pentru aceste informații. Sunt informații foarte utile. Tot ceea ce ține de securitate este foarte important. E vorba de siguranța, siguranța datelor cu caracter personal, dar din ce în ce mai mult ne dăm seama că datele întreprinderilor pot fi și ele foarte sensibile și pot să facă obiectul unui atac cibernetic. Se pune întrebarea ce putem face pentru a garanta un nivel de siguranță? Cum putem sensibiliza publicul cu campanii de informare, de exemplu? Pentru că oamenii trebuie să fie informați. Care sunt riscuri? Despre care sunt riscurile care există la ora actuală? După cum ați spus-o și dumneavoastră, domnule director, foarte mulți cetățeni nu sunt pe deplin conștienți de ceea ce pot face ei înșiși pentru a garanta o mai bună siguranță a datelor lor. De exemplu, cu modificarea unei parole. Sunt multe alte lucruri care pot fi întreprinse. De exemplu, să instalezi un antivirus pe calculator și alte asemenea acțiuni. Ce am putea face pentru ca cetățenii să cunoască mult mai bine aceste lucruri? Și cum am putea să explicăm noi cetățenilor că aceste lucruri de fapt contează? Maria Grapini. Maria Very much. Uh, doamna președintă, am venit pentru că sunt foarte interesată să spun în țara mea, țara de unde provin, din România, ce am putea să facem și sper să primesc și răspunsuri. Uh, Uh, pentru a informa cetățenii mai bine. Vreau înainte de asta să anunț că am aici o invitată specială, o studentă din uh, Centrul Universitar Iași, România, studentă la două facultăți și sunt foarte bucuroasă că asistă la o asemenea dezbatere. Am uh, câteva întrebări, pornind de la faptul că ne-ați prezentat, domnule director, că există aceste categorii uh, de persoane, tineri, persoane în vârstă, că există teama unora de a folosi uh, IT-ul, sistemele informatice. La alții există ignoranța că nu vor să vadă cum să-și asigure securitatea. Uh, în general, teama este din necunoaștere, unii din faptul că nou sperie și nu, nu cunosc destule lucruri. Eu uh, vă pun uh, trei întrebări. Nu credeți că în sistemul educațional, în toate statele membre, ar trebui uh, extinsă educația în ceea ce privește IT ul nu numai cum să utilizezi ci și ce riscuri există și ce posibilități de uh, securitate trebuie să și uh, ia. Adică nu o educație foarte simplistă în care da, știu să pornesc tableta și la trei ani și atât. Cred că, în, asta e punctul meu de vedere, dar mă interesează răspunsul noastră. dacă nu considerați că statele membre ar trebui în educație să facă uh, acest modul Uh, suplimentar prin care să uh, fie informați încă de la uh, momentul în care își achiziționează un internet sau o tabletă și de celelalte lucruri, nu numai cum să acceseze. O altă întrebare este dacă nu credeți că guvernele, sigur, nu ca obligație, dar ca interes, nu ar trebui să fie interesate să disemineze informațiile cetățenilor pentru că până la urmă orice guvern responsabil este interesat să aibă niște cetățeni bine informați. și în fine uh, dacă puteți să îmi spuneți uh, dacă aveți un buget anume pentru că ați prezentat la început că veți lucra cu organizații neguvernamentale că veți face sondaje chestionare și așa mai departe dacă aveți un buget anume pentru aceste acțiuni vă mulțumesc și eu personal cred că uh, tehnica a luat o înainte a uh, ritmului de diseminare și de cunoaștere în totalitate de către cetățeni. mulțumesc. următorul vorbitor a bit relaxed like uh, in Spain. No. Da, sunt mai relaxat ca în Spania, spune domnul Gola. Spune să ne explicați care e nivelul de cooperare între statele membre și agenția dumneavoastră. Cum funcționează în practică? Și credeți că măsurile prevăzute în această directivă o să contribuie la îmbunătățirea cooperării dintre statele membre? Ați spus deja că actuala discuție legată de această directivă Uh, e ceva esențial pentru activitatea ENISA pe viitor. Poate că știți că și în această directivă e un rol important al ENISA. Ați putea să ne explicați pentru membrii comisiei noastre cât de util este să se includă ENISA în grupul de cooperare al statelor membre și cât de important este să se facă un schimb de informații despre atacuri cibernetice între statele membre. Mulțumesc. Kaya Urmează colega Callas. It might be a... Mulțumesc. S-ar putea să fie o întrebare cam idiotă, dar o să o pun oricum. Mă întreb, am citit uh, despre ce faceți dumneavoastră, dar tot nu înțeleg foarte bine pentru cine faceți toate lucrurile pe care le faceți. Dacă ați putea să ne spuneți, vă rog frumos. De asemenea, am înțeles că <clears throat> dezvoltați unele procese de bază pe care să le preia companiile? Așa stau lucrurile? Dacă da, atunci companiile și statele membre chiar uh, preiau aceste bune practici și cum se întâmplă? Acum câteva săptămâni am avut o manifestare legată de securitatea cibernetică, unde au vorbit specialiști despre securitatea cibernetică. Ce deci a fost interesant a fost faptul că elementul cel mai slab uh, din uh, lanț e omul. Ați vorbit despre mm, dedicare sau departament, cred că e important pentru că s-ar putea să aveți ceva nemaipomenit pe plan tehnologic, dar dacă oamenii își scriu uh, codurile PIN pe o foaie de hârtie de tip post-it, atunci totul e inutil. Altceva interesant de la manifestarea respectivă și care se leagă de întrebarea mea, ce fac instituțiile europene cu cele mai bune practici și cu securitatea cibernetică în clădirile în care ne aflăm. Un expert ne-a spus la acea manifestare de securitate cibernetică ne-a spus că atunci când vine în clădirea Parlamentului European, își închide toate dispozitivele Wi-Fi și nu folosește smartphone-ul, pentru că altfel e plin de spyware din această clădire. Și nouă ni s-a părut că e îngrozitor să auzim ce ne spune. Întrebarea mea este cum uh, contracarăm astfel de lucruri aici. Președinte, dacă nu mai dorește cineva, aș vrea și eu să vă pun o întrebare. Aș vrea să știu ce părere aveți despre colaborarea cu alte părți ale lumii în strategia pieței unice digitale pe care o discutăm în cursul după amiezii cu Comisia, unul dintre subiectele pe care se concentrează o reprezintă îmbunătățirea standardelor. Cât de important este să avem nu doar standarde europene, ci să <clears throat> lucrăm la standarde globale în acest spațiu, mai ales în ce privește criptarea, codarea, securitatea în domeniul cloud, care sunt riscurile sau beneficiile dacă vrem să avem mai mult o abordare europeană versus o abordare globală. Eventual un punct de vedere în legătură cu modul în care ENISA și experții dumneavoastră se coordonează și comunică cu alte părți ale lumii pentru a conlucra ori de câte ori e posibil. Mulțumesc pentru toate intervențiile și întrebările. Sunt plasate într-un context foarte larg. O să încerc să răspund la cât mai multe întrebări. Permiteți-mi să încep cu domnul Schwab când întrebați despre acea platformă de interes public. Nu știu cât de multă lume știe în primul rând. Aceasta ar fi prima etapă. În al doilea rând, nu dispunem de proceduri eh, pentru o platformă în sensul în care se, se poate face acest lucru. Cred că unele lucruri de bază, informarea, procedurile, cum să faci, eh, eh, procesele și procedurile încă mai lipsesc. Cu asta poate că am răspuns și la o altă întrebare legată de buget, pentru că corespunde. Dacă vorbim despre campanii de sensibilizare, în planul nostru de înființare, și e bine că acum este Webstream, avem doar 48 de locuri, de posturi în planul de înființare. Avem uh, câteva în plus, avem un angajat pentru sensibilizare. Unul pe toată Europa. Astea sunt resursele de care dispunem. Dacă vorbim despre buget, ce facem, desigur că plătim costurile de misiune, imprimarea de fluturaj de broșuri, dar nu poți să spui că e ceva 10.000 de euro. Doar ce trebuie să facem în activitatea de zi cu zi și dacă ne uităm ce model utilizăm, rețele din statele membre, împreună cu Comisia și alte instituții, și în multe cazuri sunt fonduri private de la companii care sprijină inițiativele noastre. Majoritatea bugetelor din statele membre pentru aceste campanii de sensibilizare sunt sprijinite și de sectorul privat, pe lângă mici uh, sume din partea guvernelor. Pe partea favorabilă, un lucru bun că e această uh, abordare public-privat, dar n-aș spune că ne trebuie <clears throat> mult mai mulți angajați la INISA ci doar că prin această multiplicare se poate face ceva cu eforturi mărunte să aibă un impact foarte mare. Sper să nu mi-amestec aici notițele. Dacă ne uităm și o să încerc să combin, pentru că s-a vorbit de diverse aspecte. să zicem, dacă vorbim despre directiva de resort, ce am spus înainte de un punct foarte al ENISA este să sprijine implementarea în legislația națională. Să vorbească cu cei din industrie și din guvern în diverse sectoare. Dacă vorbim despre standarde, e foarte important, dar aș vrea să fac și un avertisment. Dacă ne uităm la sectorul informaticii din Europa, în ultimele decenii, nu suntem competitivi în multe domenii în comparație cu SUA sau cu Asia. Și m-am referit și când am vorbit despre abordarea globală la care voi reveni. Dacă vrem să avem un rol influent în standarde, trebuie să participăm la organizațiile de standardizare, ceea ce înseamnă că dacă nu mai avem uh, actorii de prim rang, nu mai participăm. Dacă Uh, activitatea mobilă a mers la Microsoft. Partea mobilă a Siemens uh, a cunoscut o scădere, Siemens nu se mai ocupă, deci nu sunt implicați în procesul de standardizare și cum se influențeze standardizarea dacă nu mai e industria. Aceasta e o relație directă, dar e important. Elementul pozitiv este că avem în Europa CEN, SNLEC, uh, colaborăm cu ei, ceea ce înseamnă că încercăm de la ENISA măcar la nivel strategic să discutăm cu aceste organisme și un exemplu concret. Anul trecut am adoptat directiva cu privire la semnătura electronică. Lucrăm cu agențiile din statele membre și cu Comisia să vedem cum să punem uh, lucrurile în funcțiune, ce standarde să utilizăm pentru a avea această posibilitate. Deci, pe domenii mărunte și un mesaj legat de anumite reglementări, putem face ceva dar în alte mari domenii e foarte dificil. S-a pus o întrebare despre date, schimbul de date. Știți că este unul dintre marile obstacole în directiva respectivă? Dacă ne uităm din perspectiva securității informatice, în majoritatea cazurilor e vorba de interesul național. Dacă ne uităm la siguranță și securitate informatică, depinde de statele membre care privesc lucrurile din perspectiva națională. Acum, dacă vorbim din perspectiva europeană, încă nu suntem suficient de maturi să facem schimb de detalii sensibile cu privire la aceste aspecte la nivel de reglementare. Lucrurile funcționează încă pe bază de încredere, pe oamenii pe care îi cunoști, pe anumite lucruri de care știi nu putem să transformăm în regulamente și să le aplicăm. Cele mai mari provocări prin regulament dacă nu știi apoi de fapt ce e implicat. Să vă dau un exemplu din două puncte de vedere. Unu, avem articolul din notificarea RIGI. Notificarea RIGI e în pachetul telecomunicațiilor și de mai mulți ani primim eh, date la organismele de reglementare și odată pe an se publică un document. Dacă ne uităm la el, discutăm cu ministerele, cu industria, cu eh, ceilalți implicați, datele care fac obiectul schimbului. să ajunge într-un punct în care dumneavoastră ați eh, adoptat un regulament, dar ați lăsat în fază de implementare în ce privește amanuntele. Ce se întâmplă până la urmă? că nivelul de raportare e foarte slab. Primind din sectorul telecomunicațiilor cam 100-120 de incidente pe an pentru toate ISP-urile. Ca parte favorabilă este că avem ceva, dar se poate contesta. Se spune atunci de ce nu stăpâniți tot ce se întâmplă în sector, pentru că nu e în interesul de a face schimb de astfel de informații de la nivel de industrie națională la nivel european. Și același lucru și în ce privește relația cu directiva respectivă. E important să primim date de la infrastructură, dar provocarea apoi să discutăm ce facem cu aceste date și până la urmă guvernele să ia decizia adecvată. Comisia începe o evaluare a pachetului telecomunicații, dar cred că atât timp cât privim lucrurile din perspectiva europeană, iar statele membre spun asta e frontiera mea, asta e relația mea și perspectiva mea legată de securitate, lucrurile vor fi în continuare dificile pentru dumneavoastră. S-a pus o întrebare despre protecția datelor. E adevărat că în continuare trebuie să educăm și combin cu întrebarea pusă de doamna din România, că lucrurile trebuie să fie legate de educație. Să vă dau un exemplu. Dacă ai 18 ani și îți iei carnetul de șoferi, conduci uh, nebunește. Poți să faci ce vrei, poți să predai, asta e o parte și cumva încerci să le predai copiilor și cum să șofeze mașină. Dacă e mașina mea și eu dau fiului meu, sper că se întoarce seara în siguranță. Dar, în plus, sunt și alte mijloace de care dispune: Asigurări care te pedepsesc dacă ești tânăr, dacă ești implicat într-un incident sau accident, există reglementări că îți pierzi carnetul de șofer dacă șofezi nebunește și dispunem și de alte mijloace de care nu dispunem în domeniul informaticii. Și mi-aduc aminte când eram eu tânăr, mai venea polițistul la școală și ne spunea cum să mergem pe bicicletă. Provocarea din prezent este că le spunem de ani de zile lucrurile astea, dar provocarea este că nu se includă în sistemul de învățământ pentru că e prea complicat în prezent, ține de state membre, în unele state membre e la nivel regional și așa mai. Da, avem nevoie în sistemul de învățământ de aceste elemente, dar întrebarea care se pune este cum să facem să figureze, pentru că în mod voluntar nu se ajunge în sistemul de învățământ și de multe ori nici părinții nu le pot uh, spune tinerilor cum să se ocupe de aceste aspecte. A mai fost altă întrebare legată de obligația guvernelor de a informa. Da, desigur uneori eh, am tendința să fiu pesimist dacă ne uităm la modul în care alte situații se dau informații cetățenilor. Și dacă ne uităm, avem niște subiecte foarte importante la nivel eh, guvernamental sau european și dacă ne uităm la securitate, asta mă bucură. Asta acum e ceva care vă preocupă pe mulți dintre dumneavoastră, dar nu în sensul în care fiecare șef de stat sau de guvern, cu unele excepții, majoritatea nu consideră că e o prioritate informatică sau securitatea cibernetică pe agenda politică. Deci nu e primul lucru la care să se gândească să-l comunice. E doar prin încurajarea oamenilor că putem face acest lucru. A fost o întrebare legată de cooperare. Este esențială. Dar ce vedem, se pot face multe lucruri cu mici inițiative. Știu inițiative din statele membre în care se angajează persoane mai în vârstă ca să le predă altora mai în vârstă cum să utilizeze. E această metodă participativă, facem schimburi, încercăm să încurajăm pe oameni să aducem bunele practici dintr-o limbă într-o altă limbă. Trebuie să continuăm aceste eforturi în continuare. Uh, mai era o întrebare interesantă de ce facem noi toate aceste lucruri? Și o întrebare de bun simț până la urmă. Încercam să spun la începutul intervenției mele. Dacă vorbim cu guvernele, avem structuri bune, cu industria avem rețele bune. La nivel industrial, cei mai importanți parteneri pentru noi sunt uh, cei responsabili de securitate și facem, de exemplu, recomandări. Dacă luăm cloud computing, am lucrat câțiva ani pe cloud computing și am uh, primit multe recomandări, am făcut o, o propunere și de certificare. Este o alianță internațională cu privire la cloud computing, care funcționează și ea, și avem câteva câțiva provider de cloud care au de-a face și cu securitatea. Deci dacă ne uităm la finanțare, domeniul bancar, telecomunicații, acestea sunt domenii cu care avem o legătură de multă vreme. Și acolo avem rețele și avem un schimb informațional bine organizat. În ceea ce privește relațiile cu guvernele, um, avem uh, o relație care de-abia evoluează, a luat amploare în ultimii ani și facem recomandări tehnice pentru aceste comunități. Acestea fiind spuse, eu cred că mai întâi ar trebui ca provocările să fie tratate acolo unde ele se petrec, de exemplu la nivel local. E ca și cu Europol pentru că infractorii prinși la ei acasă sunt o problemă rezolvată. Dar bineînțeles că ai nevoie de cooperare pentru asta cu ceilalți. Lucrăm așa cu statele membre, cu agențiile, cu guvernele, pentru ca la final să avem un nivel IT de securitate mai ridicat pretutinde în Europa. Mai întâi, suntem vizibili în sectorul IT, deci dar uh, ca să fac o paralelă, dacă ne gândim la incidentul TV Sancmont cu atacul cibernetic, ne dăm seama că sectorul media nu este ținta noastră principală. Deci ne concentrăm pe acele sectoare care sunt direct legate de IT. Și din perspectiva europeană, este totuși greu să ajungi la cetățeni. Încercăm însă prin alte mijloace. Dacă privim totul prin spectrul securității IT, ca să vă dau un exemplu, noi, cei de la ENISA, lucrăm împreună cu multe companii nucleu de securitate în domeniul IT. De exemplu, companiile care produc uh, antivirus. Iar sectorul telecom trebuie să implementeze acest firewall. Sunt clienții noștri și, practic, prin uh, intermediul companiilor de firewall, noi ajungem și la alți clienți, deci prin uh, terți, cum ar veni. Și astfel construim capacități. Avem o rețea și cu instituțiile europene, lucrăm împreună cu Directoratul General pentru IT, suntem reprezentați și la comisie, încercăm să facem ca această rețea să fie pe deplin funcțională. Doamna Ford m-a întrebat uh, ce se întâmplă cu uh, stocarea datelor în lume. Și fac observație critică. Uitați-vă ce s-a întâmplat în ultimii 15 ani. Nu avem uh, smartphones decât de foarte puțină vreme și internet de asemenea. Avem mari actori din SUA cu rețele sociale, cu retailer, cu motare de căutare. Dar chinezii cu Alibaba pe, la bursă au evoluat într-un ritm amețitor în doar ultimii 10 ani de zile și am pierdut această bătălie în Europa. Deci, aici ne doare, pentru că trebuie să vedem ce e în joc de fapt. Și dacă ne dăm la ENISA, vă, dă, vă dați seama că noi uh, ne chinuim puțin pentru că avem până la urmă o rețea globală și noi nu mai avem o influență foarte mare acum. Deci întrebarea este unde mai poate Europa să manifeste influență și ce va face în acest sens. Este mult mai important ca Uniunea Europeană și din perspectiva industriei ca această comisie să vadă puțin ce ne rezervă viitorul nouă celor din Europa, în așa fel încât să devenim un actor cu influență pe piața globală. Vă mulțumesc! Doamna președinte, vrea cineva o întrebare de follow-up? Mai avem uh, timp și uh, avem cel puțin încă o întrebare, ca să putem încheia pe o notă mai optimistă, domnul Van Nistelrooy. Da, Mă intrigă foarte mult ceea ce s-a spus uh, cu privire la faptul că am pierdut anumite bătălii, dar n-am pierdut pe de-a întregul. Ne uităm unde sunt punctele noastre forte. În țările de jos se spune că avem 10.000 de posturi libere în sectorul TIC și asta doar în vestul țării. Deci nu avem destui oameni. Și apoi cu privire la securitate. Ca să poți prinde un hoț, trebuie să fii la fel de șmecher ca și hoțul. Avem suficienți oameni pe care să-i putem angaja, recruta în uh, domeniul securității? Deja v-ați referit la sistemul de educație. Noi am avut câteva delegații, am vizitat diferite părți ale Europei unde se face criptare. Acum, la nivel educațional, se încearcă introducerea de cursuri în acest sens de la o vârstă foarte fragedă. Ce părere aveți dumneavoastră despre recrutare? Pentru că dacă noi pierdem capacitatea umană, nu pierdem uh, doar afacerile, ci pierdem dublu. Ce am putea face din acest punct de vedere? Avem un reprezentant de la DigiConnect, Evan. Uh, thank you very much, uh, Chair. And... Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Așa cum ați spus și dumneavoastră, și noi așteptăm continuarea discuțiilor privind directiva NIS. E o directivă foarte importantă, deci așteptăm continuarea negocierilor cu Parlamentul și Consiliul și sperăm ca această directivă să fie negociată sub, cu succes până la capăt pentru a fi transpusă în legislația statelor membre cât mai repede cu putință. În ceea ce privește subiectul uh, întâlnirii de astăzi, și anume directiva privind serviciile universale și oferirea de informații către cetățenii în general. Eu cred că acest instrument, din păcate, nu a fost folosit deloc. Și dacă ne gândim că, din păcate, noi, Comisia, nu prea putem să facem multe din punct de vedere juridic. Ceea ce face directiva e să confere puteri statelor membre deci să le ceară tuturor uh, furnizorilor de servicii de internet care sunt um, implicați în comunicații electronice, deci practic tuturor operatorilor de telecomunicații și tuturor companiilor acoperite, deci să ofere toate uh, informațiile de um, interes public clienților lor. Dacă vă uitați la articolul care se referă la protecția datelor și la dreptul la viață privată. Da, suntem de acord că e foarte important să conștientizăm populația. Trebuie să folosim acest instrument care este oferit de directivă și care, din păcate, nu este folosit și care, practic, nu costă. Nu ne costă nici pe noi, nici uh, pe statele membre nimic. Obligația aceasta îi revine furnizorului, deci care oferă serviciile, deci el trebuie să folosească canalele existente pentru a oferi aceste informații cetățenilor. În principiu nu suntem conștienți că ar exista vreun stat membru care să folosească această prevedere din directivă pentru a crește nivelul de conștientizare legătură cu aceste aspecte. Deci credem că e loc de mai bine. Să în același timp să nu uităm că se va revizui cadrul telecomunicațiilor, deci nu vrem să spunem dinainte ce se va întâmpla, așteptăm acele discuții, dar e un aspect pe care trebuie să-l avem în vedere. Deci deocamdată e doar o obligație care le revine statelor membre, deci dacă doresc, pot să folosească această măsură. Statele membre, deci în mod individual, din câte știm noi, nu s-au folosit de această prevedere. Și chiar dintr-o perspectivă europeană ar fi un instrument foarte bun de folosit pentru a ne informa cetățenii în legătură cu chestiuni esențiale ce țin de protecția datelor, de securitate. E un instrument de conștientizare a populației extrem de puternic. Mulțumesc! Doriți să reveniți? Mai dorește cineva să uh, facă un comentariu? Aș vrea și eu să mă refer la ceva. Există multe startup-uri în domeniu care au fost uh, foarte de succes. Am menționat compania Gemalt dată trecută care face chipuri uh, pentru smart card-uri, deci o tehnologie de vârf. Există sectoare în care europenii chiar sunt experți. Deci haideți să mai punem uh, accentul și pe ce merge bine, nu doar pe ce merge prost. Deci sunt și exemple bune. Nu vă contrazic în legătură cu ceea ce tocmai ați spus. Însă totuși ar vrea să trag un mic semnal de alarmă, deci să vă trezesc cumva. Deci nu e o problemă legată de numărul de startup-uri. Sau nu e o problemă legată de faptul că nu am avea abilitățile. Avem mult personal român, de exemplu, foarte bine educat și care uh, face foarte bine valorile noastre la ENISA. Provocarea următoare, atunci intervine provocarea, când te uiți la ce se întâmplă la nivel european. Dacă ne uităm la americani, au 300 de milioane de cetățeni, o singură monedă. Și dacă vrei să deschizi un startup în Texas sau în Silicon Valley, mâine ai deja o aplicație care funcționează în limba engleză, pe care o poți folosi imediat. Deci ai masa critică necesară pentru a înființa startup-ul. În Europa ai 28 de state, 18 țări au zona euro, 24 de limbi serverul nostru de internet e gestionat în română și bulgară, de exemplu. Însă dacă ești un startup, cum îți vinzi după aia produsele în Portugalia sau în Finlanda? Ce faci? Comazi 24 de traduceri? E imposibil. Și <laughs> punctul critic e atunci când compania crește. Când ai deci dacă ajungi, încep cu câteva mii, însă când ajungi la sume de câteva milioane, lucrurile nu mai funcționează. Companii finlandeze, germane, ajung să fie cumpărate de companii americane. Dacă vreți o listă, vă trimit o listă cu toate aceste companii de succes care după aia sunt confinate. Deci nu e o problemă de educație. Suntem buni, avem probleme bune, programe bune de cercetare. Însă atunci când e vorba de a crește, atunci europenii nu mai sunt buni jucători, deci nu mai au masa critică necesară. Deci faceți o comparație cu SUA și cu China. Poate că sistemele sociale sunt diferite, însă în sectorul IT sunt multe asemănări. Deci noi avem ce ne trebuie, avem aturi, însă nu reușim să creștem Problema e că pe viitor toate sectoarele vor depinde de tehnologia informațiilor. Deci atunci, ce vom face? Vom cumpăra totul de la mici companii sau de la cine? Mulțumesc! Le reamintesc oamenilor încă o dată de ce avem nevoie de piața unică. Vă mulțumesc tuturor foarte mult pentru acest schimb de opinii. Sunt sigură că vor exista și discuții în bilateral. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați vizitat astăzi și vă mulțumesc pentru eforturile dumneavoastră de a îmbunătăți conștientizarea cetățenilor. Cât mai repede vom începe reuniunea coordonatorilor, dacă la diverse nu are nimeni ceva de spus, bineînțeles. Nu. Mulțumesc. Thanks